Välkomna! Da? Då börjar vi eftermiddagens övningar. Bună ziua! Haideți să reluăm reuniunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este apropo de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportor este doamna Stauner. Vă dăm cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colege. În principiu salut uh, propunerile uh, Comisiei de a avea acest uh, program de relansare economică care a fost propus deja înainte de anul trecut, din decembrie, este necesar ca toate instrumentele deja existente și de care dispunem să fie adaptate la aceste cerințe. Azi dimineață am discutat deja despre modificări eventuale ale Fondului Social European și desigur că uh, și fondul de adaptare la globalizare trebuie să se adapteze și să fie modificat ca atare. Vedeți că am elaborat un raport, a existat între timp și o discuție cu domnul comisar Spidla ieri seară și am putut din nou să ne convingem sau au putut din nou să ne convingă propunerile comisiei. Cred că, în primul rând, obiectivul trebuie să fie să acționăm cât se poate de rapid și să implementăm aceste modificări, pentru că măsurile nu ajută la nimic dacă nu sunt luate în timp util. De aceea cred că ar trebui să cădem de acord astfel încât să ajungem la un acord în primă lectură care să fie acceptabil pentru toată lumea. Știu, pe de altă parte, că există și um, poziții și opinii foarte diferite. Am aflat asta de la colegii mei, însă vă spun de la început că sunt dispusă să discut tot și să discut toate propunerile cât se poate de rapid și cât se poate de deschis. După cum vedeți, vinerea viitoare este termenul pentru depunerea amendamentelor, așadar o să-i rog pe toți cei care doresc să depună amendamente să o facă cât se poate de repede, poate chiar mai repede de termen. Sunt câteva puncte uh, la, amendame, la amendarea acestui regulament care mi se par importante. Știți că vin dintr-o țară care, împreună cu alte uh, state care sunt contribu- contribuabili neți la uh, Uniunea Europeană, au o um, poziție reținută față de această modificare a regulamentului. Această poziție se concentrează pe o utilizare cât mai rațională Um, și mai economică a fondurilor și veți uh, revedea, veți uh, vedea această poziție în um, raportul meu. Însă, se, după cum am spus, toate aspectele pot fi discutate. Am să numesc numai câteva puncte. Este vorba de uh, suma finanțării, respectiv procentajul uh, finanțării și al cofinanțării. Eu cred că ar trebui să rămânem la 50% tocmai pentru că în astfel de momente de criză economică există pericolul că atunci când se primesc bani din Europa să nu se utilizeze atât de eficient, ci să se utilizeze pur și simplu pentru că uh, s-au obținut aceste fonduri. De aceea eu sunt de părere că ar trebui să rămânem la 50% rată de uh, cofinanțare și să nu trecem la, o, um, la un procentaj de finanțare din partea Uniunii Europene de 75%. Dar știu că uh, socialiștii probabil vor avea altă opinie și alte state membre vor fi de altă părere. În plus, cred că acest, această modificare a regulamentului ar trebui să fie limitată la conform la 31 decembrie 2010, uh, conform propunerii comisiei. Și aici uh, putem discuta acest aspect. O modificare fundamentală a acestui regulament și dincolo de această criză financiară mi s-ar părea prematură. și asta pentru că ne lipsesc experiențele din statele membre cu privire la acest fond. Al treilea punct este se referă la cifra concedierilor să fie scăzută la 500. Cred că trebuie aici să includem și IMM-urile, nu numai marile companii. Tocmai în articolul 2 se abordează întrebarea în ce perioadă urmează să aibă loc aceste concedieri. Comisia propune 9, eu am zis 6, dar după cum spuneam și acest lucru poate fi discutat. Apoi, în ceea ce privește ratele fixe, um, sunt de acord, la, ca și la Fondul Social European, pentru că trebuie să îndepărtăm so uh, obstacolele din calea accesului la aceste fonduri. Așadar, susțin propunerea Comisiei. Cam acestea au fost punctele principale pe care doream să le discut. Aici am observat cele mai multe diferențe de uh, opinii în această comisie Uh, dar și mă voi opri aici pentru ca uh, discuția să poată continua. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc! Am o listă destul de lungă de persoane înscrise la cuvânt. Domnul Cotini și apoi domnul Silva Peneda, vă rog. Da, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc. Aș vrea mai întâi să spun că am fost plăcut surprins de propunerea comisiei. Am fost la fel de plăcut surprins când am citit această propunere, dar am regăsit multe din propunerile făcute de Parlament în urmă cu doi ani și care fusese respinse în cadrul trilogului oficial. Cred că este una dintre cele mai importante inițiative pe care le-a luat Comisia în timpul acestei legislaturi. Pe 31 decembrie 2006 s-a adoptat o formă de finanțare cu o limită de 500.000 de euro și care nu putea fi, uh, bani care nu puteau fi obținuți decât din creditele neconsumate. Or, acest lucru nu mai este suficient. Acum lucrătorii au nevoie de mai mult de uh, cât acești, aceste firimituri un procent de 3,1 la 100 era neapărat necesară. O creștere cu 3,1% era neapărat necesară. În plus, criteriile de atribuire, dacă ele nu erau uh, simplificate, banii nu puteau fi cheltuiți. De exemplu, un exemplu de criterii foarte stricte, era nevoie de o mie de salariați pe puțin ori, acum s-a ajuns la o cifră de 500, așa cum am propus și noi inițial. În plus, existau incertitudini în ce privește legăturile existente între fenomenul de globalizare și uh, disponibilizările. S-au explorat tot felul de piste pentru a soluționa acest uh, problemele care apar din cauza fenomenului globalizării. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă reformă este crearea unei linii bugetare specifice în cadrul bugetului comunitar pentru a finanța acest fond european de ajustare. Fondul trebuie să accepte că există o legătură între fenomenul globalizării și uh, disponibilizări și trebuie să, ca acordarea fondurilor din fondul de ajustare să se facă prin derogare Unele condiții de utilizare trebuie să fie mai flexibile, ca de exemplu perioada de utilizare care trebuie să se prelungească de la 12 la 24 de luni, iar cofinanțarea trebuie să fie de 75% în loc de 50%, așa cum cere Comisia și noi suntem de acord. Iar atunci când nu e nevoie de mai mult de 25% de finanțare, vom putea să avem mai multe dosare eligibile, pentru că știm foarte bine că atunci când statul nu are bani, spune că nu are dosare care au fost deja um, analizate și atunci, până la urmă, cum spuneam, banii nu sunt cheltuiți. Ori acum, mai mult ca sigur, se vor găsi mai multe dosare eligibile. Apropo de disponibilizare, e, trebuie să se ia în considerare nu numai atunci când o uzină se închide, ci și întreruperi voluntare de contract sau atunci când un plan social este anunțat și acceptat de către uh, um, Ministerul Muncii din fiecare stat membru. Și cred că această, modifi această modificare adusă de comisie este salutară. Mai multe state membre, precum Regatul Unit și Germania, erau reticente, în ce privește extinderea domeniului de aplicare al acestui text. Eu cred că perioada de derogare temporară ar trebui prelungită cu un an suplimentar, dar, bineînțeles, numai în cazul în care este absolut nevoie de această prelungire și dacă situația o permite și ar trebui să redeschidem dezbaterea cu privire la criteriile de aplicabilitate. Ele au funcționat bine de la începutul, de la crearea acestui fond. Atunci când se vorbește despre delocalizare către țările unde se uh, acordă salarii mici, cred că este formula cea mai potrivită, pentru că este evident că din această cauză nu putem face față concurenței, din, deoarece în țările unde întreprinderile sunt delocalizate nu pot să plătească salarii mai mici decât în țările de unde pleacă. În plus, trebuie să ne gândim și la IMM-uri, nu numai la întreprinderile care sunt acoperite de articolul 2a. Și pot să vă asigur că un număr foarte mare de întreprinderi fac parte din această categorie întreprinderi unde s-au făcut sau s-ar putea face disponibilizări. Până acum, această perioadă de 10 săptămâni care se cerea și reducerea ei la 8 săptămâni, iată un amendament cu care eu nu pot să fiu de acord. De asemenea, amendamentul 27. Noi am considerat tot timpul în comisie că perioada eficientă era una de minim 24 de luni. Pentru că, în general, lucrătorii cei mai vulnerabili sunt cei care nu își găsesc uh, un alt loc de muncă în primele 12 luni și apoi ei sunt cei care sunt atinși de șomajul de lungă durată. De aceea am zis că e nevoie de cel puțin 24 de luni. Reamintesc raportorului că multe state nu depun cereri pentru că rata de cofinanțare era mult prea mare, deci nu doresc ca aceasta să fie redusă de la 75 la 50%. Domnule președinte, am să închei spunând că ceea ce spune Comisia astăzi este ceea ce doream noi în urmă cu două ani de zile și care a fost respins în cadrul trilogului. Și sper că vom putea să votăm ca să avem o adoptare a acestui text în prima lectură pentru ca fondul să poată fi folosit cât mai repede cu putință. Eh, jag känner till ert engagemang. <laughs> Eh, jag känner till herr Kurt Îmi dau seama eh, de angajamentul dumneavoastră aici și știu că și domnul Cotini este foarte interesat de aceste aspecte, dar dați-mi voi să spun următorul lucru. Foarte mulți dintre dumneavoastră sunt preocupați de această dezbatere, însă avem foarte mulți vorbitori înscriși la cuvânt, așa că am să vă rog să, fiu, să fiți succinți. Înțeleg că vreți să vă exprimați opiniile, însă suntem foarte mulți, vă rog țineți cont de asta. Avem aproximativ 12-13 nume pe listă. Domnul Silva Peneda, apoi uh, doamna Figuereira. Mulțumesc, domnule președinte. Acest fond a fost creat într-un anumit context și avea drept scop să sprijine lucrătorii care erau victimele proceselor de delocalizare. În mod foarte lucid, Comisia a considerat că în condițiile crizei actuale și în perspectiva creșterii șomajului era necesară o adaptare la noile realități. Acest fond trebuia deci să fie extins și aplicat într-o serie întreagă de condiții, de circunstanțe. Există multe instrumente care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor. Eu însă nu sunt de acord cu modificările propuse de doamna Stauner, pe care o apreciez mult, pe de altă parte. Este vorba de o viziune însă restrictivă, cel puțin din punct de vedere financiar. Și eu cred că nu e bine să adoptăm o asemenea poziție, ci uh, din potrivă, în condițiile uh, actuale, să procedăm uh, atunci când este vorba de ocuparea forței de muncă în mod mai generos. Dimineața am discutat despre Fondul Social European, despre Fondul Regional și Comisia dispune de multe posibilități pentru a folosi, pentru a pune în practică aceste instrumente și acționând repede eu cred că ar fi mult mai ușor să reglementăm problemele dacă am adopta imediat propunerea Eh, comisiei pentru ca aceasta să poată fi pusă în practică. De aceea eu propun colegilor să nu propună amendamente, să acționăm repede și să dovedim că nu suntem angajați în discuții, ci facem ceva concret. Aceasta este contribuția mea. Mulțumesc. Doamna Figuereira, apoi domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi și mai subcintă decât uh, colegul meu uh, din stânga na mea, domnul Cotini. Am două observații. În primul rând, punerea în aplicare a fondului a fost foarte redusă și eu cred că uh, 14 milioane folosite în perioada trecută reprezintă mult prea puțin. Suntem departe de ceea ce ne-am propus. Dumneavoastră ați vorbit despre restrictivitatea criteriilor impuse de comisie. Păcat că nu am putut adopta o viziune mai generală, așa cum ne propune în momentul de față comisia. Atunci când am discutat deja această ă, chestiune, eram mai ambițioși pe vremea aceea Comisia nu a acceptat propunerile noastre ă, ambițioase. Aș îndrăzni să spun, de a, să fiu de acord cu domnul Silva pe, pe, Neda. Ă, adoptând o poziție critică față de raportul doamnei Stauner. Dacă doamna Stauner își menține propunerea, va trebui să existe și posibilitatea de a întări pozițiile Comisiei Europene în privința termenului de 24 de luni, care ar putea fi prelungit la 30 de luni, apoi în privința coparticipării 75%, noi credem că ar fi bine să se meargă până la 85% și așa mai departe. Deci consider că noi trebuie să sprijinim poziția comisiei și să o îmbunătățim uh, mergând în sus. Apoi, o altă observație se referă la spațiul teritorial. Este uh, vorba uh, aici de uh, întreprinderi din același sector sau din aceeași filieră industrială care ar trebui a, acoperite. De exemplu, în Portugalia, industria taxi textilă dintr-o anumită regiune. Ar trebui luată în considerare. Există unele zone, cum ar, ar fi cele din nordul Portugaliei, în care sunt uh, IMM-uri care s-au închis, iar lucrătorii au rămas complet fără lucru. Cum pot fi ei ajutați? Eu cred că ar trebui să existe un sistem care să poată interveni imediat în sprijinul acestor lucrători. De aceea noi prezentăm câteva amendamente ca să îmbunătățim propunerile Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Panțele, acum. Președinte, eu comprendo că... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am senzația că există anumite puncte care sunt deja consolidate și altele care sunt mult mai divergente. De aceea trebuie să ne arătăm destul de flexibil atunci când luăm hotărâri aici. Și înțeleg de asemenea că e mai bine să te mulțumești cu ceva decât să nu obții nimic în cadrul unui proces decizional. În același timp am senzația că criza galopează la o viteză mult mai mare decât uh, viteza cu care noi luăm hotărâri aici pentru a încerca să pariem efectelor crizei. Și am senzația că măsurile pe care le luăm noi aici nu răspund așteptărilor care există acum. Vorbesc despre modificări, dar eu cred că aceste modificări nu sunt suficiente pentru a face față situațiilor dramatice pe care le avem peste tot în Europa față de propunerea inițială când s-a hotărât uh, conceperea acestui fond, instalarea acestui fond, am senzația că nu avem o structură care să fie de lungă durată pentru acest fond, ci de fapt luăm niște hotărâri cu un efect temporar, un efect pe termen scurt și nu cred că este bine. După mine, aceste modificări nu sunt foarte utile. Poate că ar fi mai bine să schimbăm cu totul uh, destinația uh, acestui fond. Cred că ar fi necesar să creștem uh, uh fondurile care sunt uh, alocate acestui fond uh, de ajustare, globalizare. Mă miră faptul că acești bani deocamdată nu au fost folosiți în întregime. Uh, Mă surprinde foarte mult. E clar că este indispensabil ca domeniul de aplicare să fie extins dincolo de ceea ce s-a spus deja. Nu e vorba numai despre politici pentru a ajuta pe cei care și-au pierdut locul de muncă, ci trebuie să-i ajutăm și pe toți cei care lucrează în întreprindere aflate în dificultate, astfel încât ei să nu-și piardă locul de muncă. Și în sfârșit, cred că ar fi foarte util dacă am avea o uh, legătură mai activă, mai dinamică între acest fond de globalizare, de a globalizării și politicile uh, de pe piața muncii. Cum putem face acest lucru? Eu consider că cel mai bine ar fi să depunem amendamente. Asta nu înseamnă că și să nu mi se spună că dacă depunem amendamente, asta înseamnă că întârziem lucrurile și mai mult, pentru că vom dezbate mai mult timp. Să nu uitați că m-am așteptat 2 ani de zile ca să ajungem în stadiul acesta. Deci, eu cred că nu avem de ales decât să propunem amendamente ca să facem modificările care se impun. Alternativa ar fi ca grupurile politice din această comisie să se pună de acord pentru ca să existe o propunere de rezoluție parlamentară astfel încât să se vadă foarte clar care este poziția Parlamentului, care este diferită de a Comisiei și poate că această rezoluție ar putea să se afle la baza unui nou text legislativ imediat după alegerile europene, pentru că altfel riscăm să nu fim înțeleși de cetățenii europeni. Vorbim foarte mult despre o Europa socială dar uh, de fiecare dată când trebuie să mergem până la capăt și să facem niște lucruri concrete, ne oprim la mijlocul drumului. Dacă vrem ca această Europa să placă mai mult cetățenilor, trebuie să facem mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iuchevinice. Um, Iš tikrųjų, aš turėjau ne vieną susitikimą. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o serie de întâlniri cu comisia în prealabil și am discutat despre criteriile pentru acest uh, fond de adaptare la globalizare și că acestea nu sunt uh, justificate pe de-a întregul pentru că Um, acestea sunt, pentru că acest fond nu este utilizat suficient. Este un moment în care uh, lucrătorii disponibilizați au nevoie de acest sprijin, nu numai din cauza globalizării, dar și din cauza crizei economice. Cred că tocmai în această um, situație critică, aceste modificări ar fi uh, esențiale și amânarea discutării acestui document nu, uh, nu va uh, ajuta cauzei care trebuie să-i servească acest fond și anume să ajute oamenii pe momen, în momente de criză. De ce, să nu, de ce nu doresc eu să uh, fiu de acord cu reducerea cofinanțării de la 75% la 50%? Ei bine, nu este vorba că eu vin dintr-o țară care este interesată de acest procentaj al cofinanțării. Eu susțin o mai mare finanțare din partea uh, Uniunii Europene pentru că scopul pentru care, sunt, pentru care este utilizat acest fond arată că este un fond care este destinat solidarității uh, cu uh, uh, populația Uniunii Europene. Deci banii se duc direct către cetățeni. Putem discuta despre cofinanțare pentru că foarte des banii din alte fonduri merg prin intermediari. Însă banii și fondurile din acest uh, fond merg direct către oameni și arată și uh, trimit un semnal de solidaritate. De ce aș prefera o perioadă de 24 de uh, luni um, comparativ cu cele 10 uh, sau 12 propuse de doamna Stauner. Ei bine, a găsi fonduri în această situație de criză um, este foarte dificil și nerealist. Așadar, uh, este o decizie logică să extindem termenul, pentru că Oamenii trebuie să utilizeze toate posibilitățile pe care le pot utiliza pentru a își găsi un nou loc de muncă. Așadar, consider că această propunere este foarte bună. Aș dori să sprijin o propunere din partea uh, doamnei raportor, nu este un aspect esențial și comisia probabil va fi de acord cu mine. Este vorba de amendamentul cu numărul 4. Raportorul dorește ca acesta să fie eliminat, iar eu nu cred că comisia ar trebui să ceară ca fondurile să fie utilizate pentru asistență tehnică sau uh, pentru alte uh, utilizări indirecte. Așadar, eu consider că amendamentul 4 este uh, foarte bun. Comisia nu ar trebui să solicite mai mult sprijin tehnic pentru utilizarea acestui fond. Ca să rezum, aș spune că susțin aportorii din umbră care spun că propunerea comisiei este bună, nu văd motive uh, fundamentale pentru amânarea acestui document. Cred că ar trebui să ne grăbim să adoptăm acest document am auzit propunerea ca fondul uh, să fie, uh, să dispună de fonduri de uh, un miliard pe an. Mi se pare o idee bună pentru a arăta că Parlamentul European a contribuit la îmbunătățirea vieților. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mann, iar apoi doamna Schroeder. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că un lucru ne-a reușit reținerile pe care le aveam inițial față de fondul de adaptare la globalizare, e bine, au fost uh, superficiale. Uh, nu putem spune numai că punem banii la dispoziție și apoi, uh, apoi noi ne vedem de treaba noastră. Nu, perioada de probă a acestui fond a trecut, banii au fost utilizați și au, au fost utilizați în mod uh, eficace, am, am obținut ceva cu ei și noi dorim ca prin măsuri suplimentare să putem să ajutăm cetățenii europeni să se adapteze la situația în care uh, sunt obligați să trăiască, prin investiții la informare și așa mai departe. Unele argumente ale Gabrielei Stauner ar fi bune de uh, sprijinit. Când este vorba de acea cifră de 500, Trebuie să obținem acest lucru, trebuie să reducem uh, aceste fonduri. Am avut o lungă dezbatere și mai ales pentru statele membre mai mici sunt, e foarte important. Am o întrebare către uh, Gabriela la uh, punctul 9. Am spus că este vorba de bani uh, care sunt puși la dispoziție la delocalizarea în afara Uniunii Europene. Dar existe delocalizări și în interiorul Uniunii Europene și nu cred că s-a vrut uh, excluderea acestor situații. Apoi, când vorbim de extinderea domeniului de aplicare a acestui uh, fond, oricând este o criză foarte mare. Ce se întâmplă însă într-o companie când disponibilizările de fapt, care, care de fapt au fost de mult timp planificate sunt um, ascunse, sunt um, făcute să pară ca și când ar fi datorate crizei. Nu știu dacă ne este suficientă dezbaterea de astăzi, um, având în vedere presiunea timpului, însă un punct ar fi foarte important, după părerea mea, să uh, creștem uh, fondul la un miliard prin fonduri de care dispunem deja, nu printr-o contribuție suplimentară a statelor membre. Dacă reușim acest lucru, știm că avem o valoare adăugată prin faptul că utilizăm banii europeni, nu prin, faptul, uh, nu prin a spune că statele membre trebuie să plătească în plus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Schroeder, iar apoi domnul Bopi. Mulțumesc. Problema mea este că există o presiune foarte mare cu privire la ce fel de bani sunt aceștia. De fapt, nu avem bani pentru acest fond, pentru că sunt rezerve. Așadar, în anii în care rămân bani, aceștia pot fi utilizați pentru acest fond. Trebuie să ne fie foarte clar acest lucru. Atunci am fost de acord cu asta și am spus, da, Însă, între timp, ne confruntăm cu următoarea problemă. Că nu s-au utilizat bani acolo unde au rămas ei, ci întotdeauna s-au utilizat bani din Fondul Social, Euro Social European. Acolo unde uh, FSE nu a fost utilizat, pentru că a durat mai mult timp până s-au luat măsurile, până s-a adoptat regulamentul și așa mai departe, au existat bani și din câte știu eu, Comisia a luat acești bani pentru fondul de adaptare la globalizare numai din fondul social european. Nu s-au luat uh, fondurile din uh, bugetul uh, pentru afaceri interne și justiție sau din alte surse. Nu, numai din fondul social european. Însă nu ne vom mai confrunta cu această situație în viitor. Și asta odată pentru că s-a facilitat, facilitat accesul la Fondul Social European, așadar banii vor uh, curge și vor fi cheltuiți, așadar avem o, ne confruntăm cu uh, situația că fondurile uh, sunt practic puse la dispoziție sau aceeași sumă de bani este pusă la dispoziție pentru două fonduri. Și asta este o problemă. Și cum facem în așa fel încât pentru cetățenii implicați um, să fie de înțeles acest lucru și cum facem să împiedicăm să uh, există o concurență la nivel local între cei care doresc să acceseze aceste fonduri, e bine, asta mi se pare o problemă. Și este o întrebare deschisă. Și asta pentru că acest fond se referă la persoane disponibilizate și nu și la alte persoane. Așadar, creșterea bugetului acestui uh, fond este uh, o creștere fictivă a unei sume pe care nici măcar nu o avem. Așadar, practic ce spunem este că fondul de adaptare la globalizare va lua mai mulți bani din bugetul Fondului Social European. Din acest punct de vedere aș dori, eu aș uh, fi prudentă. Ați spus că nu am utilizat uh, banii, dar în fondurile structurale până în 2013 uh, sunt prevăzute aceste măsuri. Așadar, ceea ce s-a calculat în mod fictiv în fiecare an din rezerve ar fi putut fi uh, utilizate către Fondul Social European dacă statele membre și-ar fi uh, făcut treaba și ar fi accesat în mod corespunzător aceste fonduri. aici, după părerea mea, um, Comisia um, nu a luat în considerare o serie din deciziile Parlamentului. Este vorba de exact ceea ce s-a spus, de localizarea în interiorul Uniunii Europene și de anumite efecte pe care le pot avea aceste lucruri. Și din propunerea Comisiei, eu nu uh, pot fi uh, satisfăcută cu uh, soluțiile date Uh, nu știu cum doriți să uh, împiedicați ca firmele să călătorească, să spunem așa, prin întreaga uh, Europa, profitând de fondurile europene. Cum pot fi respectate planurile sociale de către angajatori, planurile stabilite în într-un dialog social. Așadar, prin aceste modificări nu cred că se asigură acest lucru. Din acest motiv mă refer la asta pentru că fac parte dintre cei care, precum domnul președinte și doamna Stauner, am de-a face cu cazuri individuale. Am avut cazuri uh, extraordinare Uh, de care Comisia nu s-a ocupat uh, bine. Am avut cazuri în care, de exemplu, pe, au curs bani uh, afectând astfel drepturile angajaților și cred că acest lucru nu este bine formulat. Am spus întotdeauna că nu trebuie să existe un salariu mixt Uh, nu trebuie să existe un fel de subvenționare a angajaților mai vârstnici ca să nu mai caute un loc de muncă și aceștia trebuie să aibă dreptul de la recalificare profesională. Iată, cred că acestea sunt probleme uh, unde trebuie să avem grijă că nu se ajunge în astfel de situații. De aceea trebuie să verificăm din nou formulările. Am avut de-a face și cu anumite efecte că practic a avut loc o subvenționare a administrației statului. S-au aprobat astfel de uh, cereri de finanțare, cu toate că noi am protestat. Așadar, trebuie să existe o verificare mai strictă nu pot fi de acord uh, cu poziția uh, de a nu face niciun fel de amendament față de propunerea comisiei. Mai ales pentru că este foarte important unde ajung banii, dacă ei ajung unde dorim noi să ajungă, dacă ei sunt utilizați în mod rațional. Iată, dacă toate aceste aspecte sunt clarificate și numai cu aceste condiții doresc o modificare a regulamentului. O serie din aceste probleme sunt uh, cuprinse în amendamentele doamnei Staunor, tocmai pentru că ea de multe ori are de-a face cu situațiile venite din uh, statele membre. Mulțumesc! Oui, monsieur le président mulțumesc domnule președinte suntem într-o situație oarecum suprarealistă. Pe de o parte, trebuie să examinăm regulamentul pentru un fond care nu a funcționat cum trebuie, sub pretextul că ne găsim în condiții de criză. Așa cum au spus deja unii colegi, ar fi interesant să înțelegem de ce acest fond nu funcționează bine. Este vorba de un eșec cantitativ, de un consum slab. Totuși, nu știm care este succesul calitativ, chiar dacă nu au fost utilizate decât 18 milioane. Întrebarea care se pune este dacă acestea au servit la ceva folositor, respectiv au fost în favoarea lucrătorilor cărora li se adresau. Aș vrea un răspuns aici. Pe 12 decembrie, în plenară, se spunea că avem nevoie de un dispozitiv care să ne permită să uh, intervenim politic în ceea ce privește reintegrarea și reincluderea lucrătorilor în, în piața muncii. Dar, în momentul de față, domnule președinte, avem o dezbatere destul de uh, îndepărtată de realitate, pentru că se cer mai mulți bani, mai mult timp și dacă acceptăm uh, propunerea comisiei ca atare sau cea amendată de colega noastră, atunci nu ne-am îndeplinit obiectivele ca parlamentari. Răspunderea noastră este să mergem înainte. Întrebarea este dacă dorim să blocăm acest proces sau dorim ca el să progreseze. În ceea ce mă privește, am două propuneri. Prima ținând seama de situația generală, ar fi să nu existe amendamente, ci să acceptăm propunerea comisiei. Și eu am dezbătut această temă acum doi ani. Și, și eu spun că uh, comisia adoptă acum ceea ce am discutat noi acum doi ani. În al doilea rând, să nu rămânem cu brațele încrucișate, mulțumindu-ne cu constatări. Cele două propuneri pe care doresc să le fac au fost oarecum uh, abordate și de colegul italian, cred că trebuie să avem o propunere de rezoluție în scopul unei politici active a ocupării forței de muncă problema nu se pune dacă dăm milioane sau miliarde, ci să afirmăm că Parlamentul dorește o politică activă de ocupare a forței de muncă și aceasta printr-o rezoluție. O propunere subsidiară, dacă aveți, dacă vreți, ar fi să avem un trilog informal cu Comisia și Consiliul în așa fel încât această problemă calitativă să fie avută în vedere. Deci prima propunere, să adoptăm propunerea Comisiei, în al doilea rând, printr-o rezoluție și un trialog, un trialog să ne afirmăm mai bine poziția. Eh, Mulțumesc. Ferreira și după aceea Hughes. Domnule președinte, sunt două întrebări esențiale care trebuie subliniate în această fază a discuțiilor noastre și care mă interesează atât în calitatea mea de deputat european cât și de cetățean. Să nu uităm că aici vorbim despre un program european cât se poate de util. Banii care au fost folosiți au ajuns la principalii interesați și o regiune, de exemplu, unde s-a închis uh, o întreprindere General Motors, am putut vedea că acești bani au fost utili, iar doamna Stauner, la fel uh, ca și doamna Catherine Ney și uh, alte colege cu inteligența care le caracterizează au putut să ne ajute să obținem un text bun atunci ca să putem folosi acești bani. Mă întreb dacă putem să ajungem la o rată de cofinanțare de 75%. Este o diferență destul de mare față de uh, structura inițială și de condițiile inițiale uh, din acest plan. Uh, deci mă întreb dacă într-adevăr putem să mergem mai departe. Nu se poate, nu se pune întrebarea dacă e nevoie de mai mulți bani sau dacă e bine să cheltuim mai mulți bani, ci dacă putem să avem această rată de finanțare de 75%. Dacă Comisia consideră că se poate ajunge până la 75%, eu unul deseori am criticat Comisia pentru inițiativele sale uh, care nu erau suficient de îndrăznețe în plan economic și social, dar cred că de data aceasta este vorba de o inițiativă cât se poate de bună. Pentru că e adevărat că acum cerințele sunt mai mari decât în momentul în care acest fond de ajustare a fost creat. Unii colegi vin din țări membre care sunt contribuabili direct la acest fond de ajustare și trebuie să poată să dea seamă în fața alegătorilor. În țara mea problemele se vor agrava cu atât mai mult cu cât uh, guvernul american uh, a acționat într-un mod irresponsabil. Uh, protejarea lucrătorilor americani nu mi se pare un lucru onest, în detrimentul lucrătorilor europeni, se înțelege. Eu cred că în unele state membre Există situații mai mult sau mai puțin uh, grave, dar în alte țări o perioadă de șase luni este suficientă pentru a se ajunge la niște evenimente dramatice. Eu unul nu văd de ce ar fi un așa mare avantaj pentru a reduce uh, acest termen cu șase luni de zile. Din câte știu eu, banii care au fost alocați au fost bine folosiți. Acum ne așteptăm ca această criză economică să devină și mai uh, gravă. Domnul Vangeli are niște preocupări legitime, dar nu trebuie să blocăm acest proces și să încercăm neapărat să uh, votăm o rezoluție. În trecut acest lucru nu a funcționat. Parlamentul s-a schimbat mult. Sunt lucruri pe care poate nu le mai putem face acum. Alte lucruri vor putea fi făcute în anul 2010. Vă propun să menținem propunerea comisiei, uh, de exemplu în ce privește numărul de luni, pentru că știm că există probleme cu punerea în aplicare a acestui fond. Și noi nu trebuie să fim aceia care punem bețe în roate acestui proiect. În urmă cu doi ani de zile deja am ajuns la un acord, la un compromis. Între timp, criza s-a înrăutățit și odată cu ea și situația economică a unora dintre statele membre. e important pentru statele membre și, în primul rând, pentru lucrători care sunt victime ale acestei crize, că totul este făcut pentru interesul lor. Mulțumesc! Următorul orator, domnul Hughes, are cuvântul acum, apoi domnul Lin. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet tot ceea ce s-a spus, deci voi fi succint. Cred că trebuie să uh, abordăm această propunere cât se poate de rapid. Vă amintiți uh, altă dată când am discutat acest aspect uh, că am susținut ideea de a nu depune amendamente și cred în continuare că putem face acest lucru. Însă am fost dezamăgit să văd un uh, număr mare de amendamente depuse de către raportor și sper că uh, dânsa va uh, lua în considerare retragerea măcar unora dintre acestea. Cred că banii trebuie mobilizați cât se poate de rapid. Criza financiară are loc acum, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru a, a-i combate efectele. Cred că ideea de antevorbitorii mei este bună, să trecem această, să adoptăm această propunere, iar apoi să uh, adoptăm o rezoluție. Mulțumesc, doamna Lin, iar apoi domnul Dezir. Voi fi succintă, sunt de acord cu colegii mei și sunt de acord și cu Steven. Uh, Amendamentele depuse de către raportor, mai ales 11, 26 și 27, uh, ei bine, nu am putut înțelege de ce să schimbăm uh, perioada de la 9 la 6 luni pentru disponibilizări, de ce să trecem de la 25 la 50% din nou, suntem într-o criză economică, deci dorim să furnizăm cât mai mulți bani, cât se poate de rapid, celor care au nevoie disperată de ei. De asemenea, alte amendamente care spun 10 luni scăzut de la 24 în propunerea comisiei. Din nou, nu înțeleg de ce aceste modificări. Noi dorim ca banii să ajungă cât mai ușor în locurile unde uh, este nevoie de ei. Iar uh, eu sunt de părere că dacă ați putea să retrageți unele dintre amendamentele dumneavoastră, uh, atunci uh, s-ar putea ca nici noi sau o parte dintre noi să nu simțim nevoia să depunem amendamente. Încerc să ne punem de acord cu toții asupra unei strategii. Mulțumesc, domnul Dezir. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu Cred că trebuie să fim pragmatici. Trebuie ca Parlamentul European să-și aducă o contribuție cât se poate de utilă într-o situație în care mulți lucrători industriali sunt victimele restructurării și nu numai, dar în condiții de criză mondializată, ei sunt afectați de <clears throat> multe racile. Principiul creierii fondului este corect și de aceea, la început, mulți dintre membrii noștri au considerat că criteriile de folosire erau prea restrictive. Totuși, ă, așa cum a spus și unul dintre colegii noștri, ă, punerea în practică a acestui fond nu ne-a mulțumit pe deplin. Propunerile inițiale ale comisiei noastre parlamentare trebuie avute în vedere. Sigur că noi am dorit să mergem și mai departe și Înțeleg reacția unora dintre colegi, dar în situația de față nu mai trebuie să discutăm de aspectul social al fondului. Trebuie să ținem seama că este vorba de un fond de sprijin social ca o consecință a crizei. Trebuie să avem o politică activă a ocupării forței de muncă care să poată face față crizei actuale și afectării multor ramuri industriale. Totuși, așa cum a spus și Steven și alți colegi, poate că ar fi bine să avem o rezoluție, ceea ce ne va permite să reluăm analiza mai aprofundată a evoluțiilor ulterioare împreună cu Comisia și fără a pierde din vedere amendamentele propuse să adoptăm rapid uh, acest regulament revizuit. Am și o altă observație. Dacă Uniunea europeană și instituțiile sale nu pot pune în practică un mecanism de sprijin Sigur că statele membre ar putea să-și creeze propriile instrumente, propriile dispozitive și am văzut ce s-a întâmplat în industria automobilistică în anumite țări. Noi trebuie să încurajăm Uniunea Europeană să-și mențină sprijinul social al lucrătorilor și pe de altă parte să mobilizăm în resursele cele mai importante ale fondului în sprijinul lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul comisiei, aș vrea și eu să fac câteva observații. Apropo de ce a spus domnul Hughes, acest caz va fi discutat și de coordonatori. La mine în țară există un proverb care uh, în mare spune că atunci când iarba este prea grasă, vacile fac indigestie. Deci, trebuie să ne dăm seama că acum ne aflăm într-o situație în care problemele sunt mai mari decât soluțiile și noi trebuie să ținem pasul cu aceste evoluții foarte rapide de pe piața internă. Cetățenii europeni nu au răbdare să urmărească detaliile dezbaterilor noastre. Putem să avem păreri diferite, putem să spunem că trebuie să avem condiții mai restrictive sau din potrivă mai flexibile, că e nevoie de mai mulți bani sau mai puțin și așa mai departe. Dar această dezbatere trebuie să fie pusă în balanță cu așteptările cetățenilor. Ei își doresc să ne vadă luând atitudine în acești timpi de criză. Am reușit să rezolvăm o parte a problemei datorită uh, votului uh, asupra Fondului Social European. Am fi putut să depunem amendamente, dar nu am făcut-o pentru că știam că trebuia să acționăm în urgență și ar trebui ca aceleași reguli să se aplice Fondului European de Ajustare Globală. E adevărat că cele două fonduri sunt de mică anvergură, nu e vorba de sume mari de bani, dar ele sunt niște simboluri ale acțiunii europene. Putem să arătăm asta cetățenilor, uitați-vă, noi chiar acționăm, noi chiar facem lucruri concrete. Avem instrumente precum aceste două fonduri, cel social european și cel de ajustare a globalizării, sunt fonduri cu uh, mijloace limitate, dar care pot să ne folosească foarte mult pentru mesajul politic pe care îl trimitem în statele membre. Deci, sunt de acord cu cei care spun da, putem să discutăm totul în detalii, dar până la sfârșit, dar când tragem uh, concluziile, trebuie să ne întrebăm, oare chiar ne joacă în favoarea noastră o asemenea strategie sau mai bine ar fi să nu depunem amendamente, pentru că uitați-vă, criza este uh, ne lovește din plin, uh, se dau afară din ce în ce mai mulți cetățeni europeni și ei vor să vadă cum putem să-i ajutăm în mod concret. Toate aceste dezbateri au avut loc și precedent și până la urmă nu am obținut nimic concret, nimic tangibil. Acum urmează să ne întrebăm dacă da sau nu ar trebui să avem un proiect de rezoluție. Poate că ar fi bine să avem un proiect de rezoluție, însă azi dimineață când am vorbit despre liniile directoare pentru politica de ocupare, S-a spus că, având în vedere severitatea crizei economice, Comisia ar trebui să fie pregătită să ia măsuri excepționale, inclusiv uh, extinderea domeniului uh, uh de aplicare al Fondului European de Ajustare la Globalizării, care ar trebui să poată fi folosit pentru a ajuta chiar și pe o perioadă temporară pe lucrătorii care și-au pierdut uh, locul de muncă și așa mai departe. Deci, asimilația am adoptat acest text uh, a făcut parte din raportul asupra liniilor directoare. Deci acum așteptăm din partea Comisiei să își suflice mânecile și să facă lucruri concrete. Nu poți să spui un lucru dimineața și altceva după amiaza. Trebuie să avem o atitudine coerentă. Prin urmare, cred că Comisia uh, se va arăta la înălțimea așteptărilor pe care le avem noi, deci acum aș vrea să dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc! Propunerea Comisiei pentru a amenda fondul de ajustare a globalizării fac parte din acest întreg program de, uh, uh de rectificare economică și este în spiritul uh, răspunsului pe care vrem să-l aducem problemelor concrete de pe piața economică europeană. De aceea, Comisia și-a dorit ca orice fel de amendamente ar fi depuse de, amendament, ar fi depuse de, de Parlament să fie adoptate în cel mai scurt timp cu putință pentru ca apoi Comisia să poată să acționeze și ea rapid. Deci, atunci când ne-ați cerut să extindem posibilitățile de folosire a acestui fond, am venit cu un răspuns rapid și am elaborat acest răspuns după ce am consultat statele membre și partenerii sociali, după ce i-am întrebat care erau dificultățile, care erau ă, limitele, obstacolele pentru folosirea acestui fond, le-am ascultat și am inclus ideile care ne-au fost trimise din partea statelor membre și a partenerilor sociali. Am încercat să ne asigurăm că acest fond uh, Uh, va fi folosit așa cum s-a dorit de la bun început, și anume să îi ajute pe acei lucrători afectați de consecințele globalizării. Sper că acum v-am prezentat o propunere care va permite folosirea acestui fond într-o mai mare măsură și uh, cu condiții mai flexibile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Revenim la doamna uh, uh, Staumer pentru a face un scurt rezumat. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Mulțumesc pentru numeroasele dumneavoastră comentarii și observații și sugestii. Mi se par foarte interesante. Le voi numi numai pe unele dintre ele. Colega Figuerero uh, nu mai este aici, din păcate, dar trebuie să vă spun că până acum nu a avut loc o utilizare restrictivă a acestui fond. Dragi colegi, dragi colege, doamna Schroeder a fost de fiecare dată de față. Am luat în considerare orice candidatură și pot să vă spun în mod deschis că am, am mai închis un ochi care poate uneori mi-ar fi trezit unele îndoieli astfel încât acele 18 uh, milioane, uh, astfel încât am acordat fondurile, acele 18 fonduri, 18 uh, milioane nu s-au datorat unei utilizări restrictive a acestui fond, dar este un instrument nou și mai durează până să fie aplicat și utilizat în statele membre. Sunt convinsă că și Comisia poate confirma acest lucru am uh, acordat chiar și ajutor unor familii dincolo de domeniul de aplicare al acestui instrument și nu cred că ar mai trebui să facem acest lucru în viitor, pentru că nu dorim, prin acest fond nu dorim să um, scăpăm statele membre de responsabilitățile lor. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Panțeri și anume că acest fond de adaptare la globalizare nu poate să soluționeze criza uh, economică. Nici nu trebuie să ne așteptăm să facă acest lucru și nici nu trebuie să ne facem prea mari speranțe în, această, în acest sens. Însă, ce am avea nevoie, și sunt de acord cu asta, este de o politică care să se asigure și să garanteze că nu ajungem la astfel de disponibilizări în masă. Însă și de asta suntem uh, foarte departe și și statele membre uh, sunt foarte departe de a atinge acest lucru. Și asta pentru că uh, Uh, de multe ori nu luăm în considerare cetățeanul european uh, și asta o spun uh, foarte direct și știind că sunt aici reprezentanții comisiei care comisie care de multe ori mai degrabă ia în considerare interesele companiilor decât ale cetățenilor. Apoi, în ceea ce privește reducerea celor 24 de luni la 10 luni, sunt și eu convinsă de asta, acest instrument nu are um, rolul de a oferi o subvenționare pe termen lung, ci dorim să ajutăm pe termen scurt în situații de criză. Nu dorim să sprijinim șomajul pe termen lung. Nu știu cum se definește în statele dumneavoastră, membre, șomajul pe termen lung, dar la mine în 24 de uh, luni definiția ar corespunde unui șomer pe termen lung. Și noi, practic, am subvenționat asta prin, uh, prin fondul nostru. Am spus asta și în ceea ce privește fondul uh, social european. Nu doresc ca cele două instrumente să se amestece uh, și uh, să nu mai știm după aia uh, pe care, la care instrument să apelăm și să subvenționăm prin două moduri. Apoi, către domnul Thomas Mann este una dintre problemele principale, definiția globalizării, pentru că se poate înțelege orice prin globalizare. Fiecare dintre noi uh, poate să vină cu o definiție diferită. Uh, vom, uh, vom proiecta definiția pe ecran, ar fi frumos. Da, aceasta este una dintre problemele principale și mă aștept din partea tuturor dintre dumneavoastră să veniți cu propuneri. Doamna Schröder, a spus următorul lucru, este vorba și de delocalizări în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să avem acces și, uh, și a spus de asemenea că avem practic acces la aceiași bani. Uh, prin fondul de adaptare la globalizare nu avem un fond separat, ci luăm banii dintr-un buzunar social și îi băgăm într-altul. Am să vă spun încă o dată, până acum, uh, cazurile individuale aprobate, uh, o voi spune așa, au fost foarte generoase. Au existat foarte multe um, aspecte puțin structurate și uh, sunt convinsă că în unele cazuri am făcut foarte mult bine, între ghilimele, însă eu nu cred că ar trebui să facem acest tip de bine. Ar trebui să ajutăm într-adevăr. Cetățenii nu se așteaptă de la noi uh, să mergem prin țară și să împărțim bani în stânga și în dreapta, ci se așteaptă de la noi să îi utilizăm în mod uh, util, pentru că uh, practic noi cheltuim banii cetățenilor. Iar aici, la o utilizare rațională, mai avem mult, un drum lung de străbătut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Stauner. În ce privește termenul de depunere al amendamentelor pentru acest regulament, el este de 13 februarie la orele 12. Am încheiat astfel discuțiile la acest punct de pe ordinea de zi. Următorul este proiectul de aviz al doamnei Madeira asupra îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă pentru lucrătoarele gravide sau care au născut de curând sau care alăptează. Aveți cuvântul, doamne Madeira. Trebuie să vă rog să faceți niște sală pentru ca să putem continua. Da, doamnă Madera, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc celor care au binevoit să contribuie la dezbaterea prealabilă care a avut loc în comisia noastră Contribuțiile lor au fost importante, e vorba despre modificarea unei directive cu introducerea unor lucruri noi. Ne dorim să includem principiul de egalitate între bărbați și femei, conform articolului 141 din tratat. Deci vrem să garantăm egalitatea între bărbați și femei și ca acest lucru să fie valabil mai ales pe piața muncii. Scopul acestui raport Președintele intervine din nou rugând persoanele să facă liniște. Așa cum spuneam, reia raportoarea. Acum trebuie să încercăm să garantăm această egalitate a șanselor, pentru ca femeile să fie cele care hotărăsc ce vor să facă în viață. A fi gravidă și a da naștere unor copii uh, este ceva care caracterizează femeile și atunci să vedem cum putem împăca cât mai bine cu putință viața de familie și viața profesională, rolul de mamă, de soție și de uh, lucrătoare. Foarte des femeile aleg să se hotărască, aleg să se concentreze, mă scuzați, fie asupra vieții de familie, fie asupra carierei. Ori ne dorim să le putem combina pe amândouă. E bine ca într-o societate precum a noastră, femeile să nu aibă de ales între uh, cariera profesională și viața de familie, dar știm cu toții cât de greu este să fii și o mamă perfectă și o, o lucrătoare perfectă. Ne dorim ca aceste femei, odată ce au copii, să pot să rămână pe piața muncii și să hotărască în deplină libertate uh, Uh, dacă vor să aibă copii și să nu se gândească că uh, le este amenințat locul de muncă atunci când vor să uh, aibă copii sau să-i crească. Și ne dorim ca femeile să fie într-o stare perfectă de sănătate, atât mentală cât și fizică, pentru a putea să dea naștere unor copii sănătoși și, cum spuneam, să aibă deplinătatea libertății de a alege ce vor să facă în viață și în cariera profesională. Acesta este conceptul, uh, scopul directivei aflată în discuție, dar bineînțeles că nu se pot reconcilia lucrurile atât de simplu. Această directivă trebuie analizată împreună cu directiva apropo de concediul parental și atunci noi trebuie să încercăm să um, um, stimulăm o mai bună împărțire a responsabilității între părinți, astfel încât atât uh, bărbații cât și femeile să aibă posibilitatea de a alege dacă vor să stea acasă, să se ocupe de copii sau să își continue uh, fără întrerupere cariera profesională. Ne dorim ca durata concediului de maternitate să fie de minim 18 săptămâni, din care 6 săptămâni să fie uh, obligatoriu după ce mamele au născut. și am subliniat în raportul meu uh, motivele în favoarea acestor, uh, acestei prelungiri a concediului de maternitate. În plus, aș dori să subliniez chestiunea responsabilităților pe care le implică rolul de mamă, rolul unei mame în uh, Uniunea Europeană de azi. Știți foarte bine că uh, populația europeană pe de o parte îmbătrânește și pe de altă parte scade. A fi mamă este, înseamnă a juca un rol social deosebit de important. Avem aceste probleme combinate, cum spuneam, îmbătrânirea populației și uh, scăderea și așa mai departe. Dar asta, bineînțeles, că nu înseamnă că trebuie să faci copii și să nu poți să-i crești să nu ai facilități pentru a-i crește sau să-ți vezi drepturile uh, diminuate sau amenințate datorită faptului că sau, uh, ai devenit mamă. Mamele vor să-și păstreze locurile de muncă. Se mai face o propunere pentru ca femeile să nu fie date afară la un anumit timp după ce anunță că sunt gravide și vrem să mărim această perioadă de la 6 luni la 12 luni. Deci să li se garanteze păstrarea locului de muncă după ce anunță că sunt gravide. Este un drept important pentru ca femeile să se poată adapta noilor situații. Deci să știe că așteaptă un copil, apoi să aibă un copil și să se adapteze uh, noilor vieți să fie mame și în același timp să aibă un loc de muncă. Încă o dată, ne dorim să uh, permitem uh, tinerilor femei să aibă o viață echilibrată unde uh, cariera și viața de familie să se poată împăca. În plus, e bine ca femeile să se poată bucura de uh, cursuri de pregătire profesională sau chiar de recalificare dacă se pune problema în timpul sarcinii sau imediat după ce uh, nasc. De asemenea, să se acorde facilități femeilor pentru ca ele să poată alăpta pe o perioadă cât mai îndelungată. Trebuie ca cel puțin șase luni după ce uh, o femeie a născut, deci o femeie care a născut trebuie să aibă cel puțin șase luni la dispoziție pentru a se putea adapta noi sale uh, situații. Ce înseamnă să ai în același timp un loc de muncă un, uh, și un bebeluș acasă. atunci când o femeie este gravidă, ea trebuie să fie sigură că nu mai uh, efectuează sarcini care pot pune în pericol uh, sănătatea și pe viitorul copil, că nu face ture de noapte sau nu este expusă unor substanțe nocive sau unor uh, radiații și așa mai departe tot ceea ce, cum spuneam, ar putea să pună în pericol viața uh, băfătului. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare pentru că o femeie gravidă nu este o lucrătoare ca oricare alta și are nevoie de o protecție specială la locul de muncă. Este Evident că atunci când ai lipsit uh, 18 săptămâni de pe, locul, uh, de pe piața muncii, uh, nu mai ești neapărat la zi. Și atunci uh, femeia trebuie să aibă posibilitatea de a se readapta uh, eventualelor modificări care au avut loc la uh, serviciul său. Timp de 18 săptămâni, multe lucruri se pot uh, întâmpla care îți pot afecta viitorul carierei profesionale. Și trebuie să se țină cont de acest lucru. Cel puțin angajatorii trebuie obligați să țină cont de acest lucru, să lase uh, noilor uh, mame, proaspetelor mame, timpul să se readapteze. Un alt punct important, Comisia ar trebui să introducă o prevedere pentru a se garanta menținerea ă, nivelului salariului mamelor pe perioada concediului de maternitate. Și În plus, atunci când persoana se află în concediu de maternitate sau concediu uh, parental, nu trebuie să fie afectată de o scădere a altor drepturi, precum drepturile de pensie sau alte alocații. Acestea, de asemenea, trebuie menținute. Și pentru că altfel uh, o, o scădere sau o suprimare a acestor alocații timp de 18 săptămâni ar putea afecta destul de grav uh, veniturile uh, noi mame. Împărțirea uh, echitabilă a responsabilităților între cei doi părinți poate fi greu de pusă în practică, însă Comisia face o tentativă de a introduce această uh, temă în textul său pentru ca um, companiile să țină cont de, uh, nu numai de calitatea de um, mamă a lucrătoarelor, ci și de calitatea de părinte în general a angajaților lor. Și Comisia face acest lucru reamintindu-ne uh, legislația deja existentă în domeniu și care este încă în vigoare. Deci, totul este făcut pentru, încă o dată, a putea împăca cât mai bine viața de familie cu viața profesională. Apropo de um, lucrătorii independenți, care în mod normal nu sunt incluși în domeniul de aplicare al acestei directive, eu cred că este un punct uh, care nu trebuie ignorat, pentru că și persoanele care lucrează pe cont propriu trebuie să fie sigure că drepturile le sunt uh, apărate. Cred că fiecare stat membru ar trebui să facă modificările care se impun în legislația sa pentru a se asigura că și interesele lucrătorilor independenți sunt uh, luate în calcul și sunt apărate, precum sunt interesele celor care sunt angajații unei întreprinderi. Și sper că statele membre vor da dovadă de o atitudine constructivă. În sfârșit, aș vrea să mai spun că există o recomandare a Organizației Internaționale a Muncii din 2002 uh, care spune că bebelușii ar trebui să fie alăptați cel puțin șase luni de zile și pentru a putea face posibil acest lucru, e clar că e nevoie de o reorganizarea timpului de lucru al tinerelor mame, pentru ca ele să poată să alăpteze atât de mult timp, în cazul în care ele aleg să alăpteze. Poate că în acest caz am putea să prelungim concediul de maternitate până la maxim 24 de săptămâni astfel încât uh, per total să avem cele șase luni, timp în care mama se poate să uh, își alăpteze copilul fără alte uh, constrângeri. Cred că atunci când vă uitați la durata concediului de maternitate, trebuie să țineți cont de toate directivele uh, deja existente, astfel încât ele să nu se bată cap în cap, ci din potrivă să coroboreze. Iar cerințele minime, conform strategiei de la Lisabona, se aplică și ele. E vorba, cum spuneam aici, de niște standarde minime pe care statele membre ar putea să le aplice, iar noi ne-am dorit ca directive precum cea aflată în discuție să fie aplicate cât mai repede de statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Er Am... Am trei vorbitori înscriși la cuvânt. Doamna Stauner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă raportor. Ați spus că uh, a fi mamă este legat uh, de uh, statutul de a fi femeie. Într-adevăr, așa este vorba, dar știm că în Uniunea Europeană nu fiecare femeie face și copii și de aceea trebuie să ne gândim că trebuie să facem tot ce putem pentru ca acest lucru să se întâmple respectiv ca fiecare uh, femeie să poată avea copii și să nu aibă dezavantaje dacă uh, dorește să aibă copii. De aceea sunt de acord cu uh, prelungirea concediului maternal de la 14 la 18 săptămâni. Însă trebuie să spun că timpii pe care și pot lua liber um, părinții până la 3-4 ani, de exemplu, în unele, statele, în unele state membre, Uh, pentru a-și crește copiii, uh, bineînțeles și tații pot să ia acest tip de concediu, e bine, cred că comisia ar trebui să se ocupe, să, uh, să abordeze și acest aspect, că nu este vorba numai de mame care vor să se întoarcă la lucru cât se poate de rapid după ce au născut, ci să se ia în considerare și faptul că uh, există părinți care vor să își crească singuri copii timp de un an, doi. Așadar, ar trebui să se asigure compatibilitatea cu astfel de reglementări. Comisia propune ca uh, concediul de maternitate să fie cel puțin de șase săptămâni după naștere. Eu mă întreb dacă n-ar fi uh, util să se calculeze o perioadă obligatorie de concediu înainte de termen. Uh, astfel încât femeia să aibă câteva săptămâni libere înainte de a naște. Eu când mă uit în anumite sectoare uh, de lucru, pot uh, să văd că uh, poate angajatorii ar putea să exercite presiune asupra femeilor să, le, să lucreze până în ultimul uh, moment înaintea nașterii și dacă uh, Uh, implică efort fizic este foarte dificil. În ceea ce privește protecția față de concediere, de disponibilizare, mi se pare că Comisia nu merge uh, suficient de departe, pentru că dacă această protecție încetează în momentul în care uh, încetează concediul maternal, atunci tocmai pentru angajator este foarte ușor să facă această concediere, pentru că femeia Uh, dacă se întoarce la muncă, poate că nu poate să ajungă la timp, situația ei s-a modificat și s-ar putea să aibă unele probleme și de aceea, din acest motiv, cred că protecția împotriva concedierii ar trebui să fie extinsă după uh, perioada de concediu de maternitate. Încă un aspect, doamna raportor a depus un amendament în ceea ce privește uh, pensia, mi se pare um, o abordare foarte cu minte, să-i spunem așa, poate puțin uh, prea ușor formulată, astfel încât uh, spune să nu existe o influență negativă a concediului uh, de maternitate asupra pensiei. Am putea uh, formula acest lucru în mod pozitiv. Bineînțeles că nu trebuie să afecteze acest lucru, ci trebuie, ar trebui să se spună foarte clar. Um, concediul de maternitate este considerat ca o perioadă de activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lin, iar apoi doamna Schroeder, vă rog. Mulțumesc. Am stat și am ascultat cu foarte mare uimire um, cum, a, cum s-a spus că uh, femeile vor fi obligate să își ia șase săptămâni de concediu după ce nasc. Și acum am auzit și că ar trebui să-și ia concediu înainte. Bineînțeles, noi nu putem să dictăm nimănui să își ia un concediu. Dacă o femeie decide că vrea să se întoarcă la muncă, trebuie să fie alegerea ei. Dacă dorește să lucreze până uh, ce mai are o săptămână uh, înainte să nască sau până când naște, trebuie să fie alegerea ei. Nu putem noi să dictăm într-o așa mare măsură. Nu, nu, nu pot să uh, încetez să mă uimesc de această uh, posibilă obligativitate de a lua concediu. Un alt aspect. Întotdeauna am susținut ideea răspunderii împărtășite și anume uh, a existat această discuție cu privire la uh, concediul parental uh, luat fie de unul, fie de celălalt uh, părinte. Uh, mulți părinți decid între ei cine va avea grijă de copil pentru o anumită perioadă de timp. De multe ori tatăl uh, dorește să aibă grijă de copil. Imediat după naștere uneori. Uneori mama dorește să stea acasă ca să aibă grijă de copil. Deci cred că ar trebui să subliniem mai mult această idee, mai mult decât este ea menționată aici. Eu cred că tații au și ei au aceleași drepturi ca femeile de a crea o legătură cu copiilor. În plus, uh, protecția împotriva concedierii, care să fie extinsă. Înțeleg argumentul pentru acest uh, lucru, însă dacă extindem și mai mult această protecție, vor exista din ce în ce mai multe uh, cazuri în uh, tribunale um, pentru că poate în anumite cazuri în care o persoană a fost concediată din lipsă de competență, nu pentru că a, are un uh, copil. Apoi, în ceea ce privește lucrătorii independenți, este o idee foarte bună să includem, dar nu știu cum va funcționa, nu știu cine va plăti toate acestea. Aș dori să avem mai multe detalii pentru asta. Apoi, în uh, Regatul Unit avem două tipuri de prestații de maternitate. Odată, o prestație care este acordată uh, celor care nu uh, sunt angajați atâta timp cât plătesc anumite asigurări sociale. Așadar, dacă ești Așadar, femeile care exercită profesii liberale sau care lucrează în mod independent uh, sunt acoperite de acest tip de prestație. dar uh, ce, cei uh, independenți trebuie să plătească unele um, asigurări sociale în plus pentru a fi acoperite la fel. Deci nu văd cum se poate implementa acest lucru având în vedere faptul că diferitele state membre au foarte diferite tradiții în acest sens. Este posibil ca uh, cei angajați să spună de ce să plătim noi prin taxele noastre uh, prestațiile pentru cei care uh, lucrează independent. Pentru că de multe ori uh, cei care lucrează independent pot să decidă când vor să aibă concediu sau nu, când vor să aibă liber. Deci, cred că este dificil și avem nevoie de mai mult timp pentru a vedea cum ar putea funcționa. Nu sunt împotriva includerii uh, lucrătorilor independenți, însă nu văd cum ar putea funcționa din punct de vedere legal în statele membre. Dacă putem găsi soluții, atunci am putea analiza situația, dar cred că am putea avea unele probleme. Apoi, concediu um, neobligatoriu uh, care să fie, uh, pe care să-l poată lua femeile când uh, sunt gravide, cred că și asta ar putea fi o problemă pentru angajator, pentru că dacă cineva poate să-și ia concediu oricând după ce uh, se știe că acea femeie este gravidă, atunci asta poate, asta poate cauza unele probleme. Uh, nu sunt împotriva tuturor acestor aspecte, însă cred că trebuie pus accentul mai mult asupra modului în care se pot aplica aceste măsuri și asupra modului în care ne putem asigura că nu există probleme la uh, firme, astfel știm că a existat, au existat situații în care firmele au spus nu vom angaja această femeie pentru că uh, este în această situație. Deci avem de a face cu această situație în care unele femei de anumită vârstă nu vor fi angajate tocmai pentru că au acea uh, vârstă și este posibil să aibă copii. Mulțumesc. Doamna Schröter, iar apoi doamna Plumb. Doamna Schröter, aveți cuvântul. Mulțumesc. mod general, abordarea uh, doamnei Madeira este una bună și o sprijinim. Singurul aspect problematic pentru mine este uh, acela al um, combinației între uh, concediu de mater al protecției mamelor și al concediului de maternitate. Iar protecția mamei este și a mamelor care sunt singure. Este vorba și de protecția mamelor la locul de muncă, mame care sunt singure și care trebuie din acest motiv să lucreze pentru a se poate întreține avem acest uh, aspect al concediului parental. Acesta este reglementat de o altă directivă. Sunt deschisă pentru elaborarea unor îmbunătățiri, însă chiar dacă acest aspect este bine reglementat în statele membre, însă ce mă îngrijorează pe mine este faptul că femeile care doresc și trebuie sau trebuie să crească un copil uh, singure sunt dezavantajate. Și uh, cred că um, această, această uh, extindere de la 6 la 12 uh, luni este esențială pentru că um, această protecție a sănătății mamei la locul de muncă uh, creează un echilibru aici. Este foarte important ca abordare acest aspect. Această directivă trebuie să uh, se aplice tuturor uh, femeilor care doresc să aibă un copil și protecția trebuie să le fie garantată tuturor femeilor. Și, bineînțeles, Consider că femeile ar trebui să decidă în mod individual când își iau concediu sau părinții să decidă uh, când vor să-și ia concediu. Cred că acest lucru a fost uh, lăsat la latitudinea fiecăruia în propunerea comisiei, de aceea mi se pare o idee bună. O altă abordare bună mi se pare și cea privire, cu privire la formarea continuă, pentru că atâta timp cât femeia nu este la locul de muncă, există, post, există riscul să nu mai poată fi angajată în, ace, în același post, însă cred că uh, partea adițională din amendamentul 10 slăbește această prevedere, de aceea aș rămâne aici la propunerea comisiei. E posibil să fie și o, una, o problemă de traducere, însă eu sunt de părere că aici nu trebuie sub nicio formă să slăbim această prevedere. Acestea sunt comentariile pe care le-am avut eu. Mulțumesc. Doamna Plumb, aveți cuvântul, iar apoi doamna Tomașesca. Inte, doresc să îi mulțumesc și doamnei raportor Madeira și vreau să vă spun că sunt total de acord și sprijin uh, îmbunătățirile pe care le a adus directivei prin acest raport aș vrea să vă spun că susțin ideea de a mări perioada concediului de maternitate până la douăzeci și patru de săptămâni din două motive în primul rând pe considerente de creștere și dezvoltare normală a copilului și în al doilea rând pentru că mărind doar cu patru săptămâni față de perioada concediului de maternitate pe care multe dintre statele membre îl are deja implementat nu cred că avem un progres foarte mare. această implementare de directivă se va face în termen de doi ani de la adoptarea ei al doilea punct la care vreau să mă refer este cel legat de protecia privind concedierile. în uh, textul uh, propus de comisie se face referire la faptul că angajatorul trebuie să prezinte în scris motive bine întemeiate pentru concediere. eu cred că aceste motive bine întemeiate ar trebui să fie cumva clarificate pentru că vă dau exemplu din românia când la inspecția muncii și la consiliul național antidiscriminare s au înregistrat foarte multe cazuri prin care angajatorul considerând anumite motive bine întemeiate la latitudinea lui a desfăcut contractul de muncă al femeilor în perioada de graviditate sau maternitate și de aceea eu consider că ar trebui clarificat ce înseamnă aceste motive bine întemeiate. în rest sunt de acord cu amendamentele pe care le a propus uh, uh, doamna madeira și le susțin. mulțumesc. Tack så mycket, fru Tomaszewska. Mulțumesc, doamna Tomaszewska. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două chestiuni de ridicat aici. În primul rând, este vorba de mecanismele de care vorbea doamna Lin. Este vorba de pensiile pentru femeile care au lucrat mai puțin pentru că au beneficiat de concediu de maternitate. Asta este o chestiune care ne face să ne gândim la mecanismul folosit. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei nedreptăți sociale concrete pentru femeile care au mai mulți copii. Vreme îndelungată acestea nu pot eh, lucra și pot primi unele subvenții în anumite state membre. Totuși, ele vor avea în viitor o pensie foarte mică din aceste motive, din prin solidaritate ar însemna că femeile care nu au copii trebuie să susțină uh, subvențiile acordate celorlalte. Deci nu ajungem totuși la o uh, solidaritate veritabilă, uh, la o dreptate adevărată. În al doilea rând, este vorba de situația de concediu de maternitate copiii care au fost alăptați natural sunt mai sănătoși, mai imuni la boli și de aceea uh, și organismul femeii se poate adapta mai ușor și de aceea eu susțin aceste amendamente. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia. Doamna Șot comentariile dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru acest raport care uh, a venit cu unele sugestii foarte importante și a abordat în mod foarte detaliat propunerea noastră. Bineînțeles că astăzi nu pot să iau poziție față de amendamentele individuale, însă doresc să menționez unele lucruri care mi se par importante. În principiu, în propunerea noastră, am luat la bază două temeiuri um, juridice, 137 și 141 articolele. Am luat în considerare odată aspectul uh, sănătății și siguranței mamei și, pe de altă parte, am Uh, luat în considerare uh, împăcarea vieții de familie cu viața profesională. Am dorit să uh, consolidăm acest aspect. Am vrut să spunem că nu este vorba numai de sănătatea și siguranța mamei, ci și de această împăcare a celor două aspecte ale vieții femeii. De aceea am dorit să cerem condiții de lucru flexibile și așa mai departe. în Comisia uh, FEM uh, am discutat acest aspect de asemenea și uh, doresc să menționez acest lucru. Nu am inclus tații pentru că suntem de părere că baza legală nu ne oferă ocazia pentru asta. Este vorba de modificarea unei directive din 1992 suntem de părere că dreptul tatălui nu poate fi inclus aici, cu toate că ideea ni se pare foarte bună și o sprijinim. Sperăm că partenerii sociali uh, la negocierile cu privire la concediul parental vor uh, prelua un astfel de drept, îl vor include. Este clar faptul că, în principiu, Comisia are o atitudine foarte pozitivă față de ideea unui uh, concediu parental luat de tată. Aici însă motivul este că nu am avut temei legal pentru a include acest aspect. Același lucru este valabil și uh, pentru alte referiri la părinți. Am încercat să separăm lucrurile nu am inclus drepturile celor independenți aici pentru că la ora actuală se lucrează la modificarea unei directive. Propunerea s-a publicat în același timp cu propunerea pentru această directivă. Este directiva 82.378 și Uh, se discută și aici despre o directivă separată care să reglementeze acest aspect al uh, celor independenți. De exemplu, um, o femeie care exercită o activitate independentă trebuie să-și poată decide singură uh, să poată decide singură când își ia liber, nu să-i se impună un concediu de maternitate obligatoriu. Considerăm așadar că aceste idei sunt foarte bune, însă ar fi necesară, necesare alte directive pentru adoptarea acestor prevederi. Aș dori să sprijin ceea ce s-a spus deja. Este vorba într-adevăr și despre uh, femeile, despre mamele uh, singure care nu își pot permite să-și iau un concediu atât de lung pentru că până acum, la nivel european, nu uh, s-a asigurat uh, posibilitatea ca aceste femei să primească um, prestații de la stat în, acest, uh, în această perioadă. De aceea, pentru uh, femeile singure este foarte important să aibă un concediu de maternitate mai lung, astfel încât să poată trăi din el și să poată să trăiască în, în bune condiții pentru ca apoi să revină la uh, locul de muncă. Noi suntem de părere că o lună ar fi o perioadă bună. Uh, nu este un pas foarte mare, dar este un pas important. Oricum, în acest uh, domeniu putem stabili numai standarde minime prin directive, așadar cred că prin aceste 18 săptămâni am ajuns la o cifră care poate duce la unele rezultate și care stabilește într-adevăr aceste standarde minime. Am impus ceea ce, de fapt, în multe state membre este deja regula. Multe state membre au introdus această perioadă de 18 uh, săptămâni. Într-o recomandare a Organizației uh, Mondiale a Muncii este făcută această uh, este numită această uh, sumă, de, această cifră, deci cred că putem accepta aceste propuneri. Asta este ceea ce doream să spun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Madeira, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Mulțumesc și comisiei Înainte de a face vreo observație, aș vrea să vă rog, domnule președinte, să întrebați Consiliul dacă nu cumva vrea să ia cuvântul. Nu sunt în sală, răspunde președintele. Atunci am să spun eu câte ceva după ce am ascultat ce au avut de spus colegii. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin de acord. Apropo de concediul de maternitate, perioada care poate fi luată din acest concediu înainte de nașterea propriu-zisă. E o chestiune cu două fațete. Unii spun că îți rămâne mai puțin timp disponibil pe care le mai petrece cu bebelușul dacă îți iei prea multe săptămâni înainte de naștere și apoi în afară uh, de luarea a unei părți din concediul de maternitate înainte de naștere, ar trebui să existe și o altă alternativă, ca de exemplu o facilitare a uh, programului de lucru pentru femeile care uh, sunt aproape de momentul uh, nașterii, astfel încât să um, depună mai puțin efort fizic, să se afle mai puțin sub presiune la locul de muncă și așa mai departe. Am vorbit cu diferite persoane și părerile sunt împărțite. U Medicii spun că ar fi bine să poți să ți iei concediu de maternitate um, cu măcar două săptămâni înainte de termenul prevăzut pentru naștere, alți medici spun că și o lună uh, este o perioadă binevenită și apoi sunt cei care spun că e mai bine să ai mai multe săptămâni la dispoziție după naștere. Evident că pentru sarcinile cu probleme există și posibilitatea luării unui concediu medical, dar nu despre asta e vorba aici. Vorbim aici despre legislație. În ce privește femeile care sunt uh, um, independente, care lucrează pe cont propriu, există 27 de situații diferite în cele 27 de state membre, diferite scheme de plată, perioade de concediu, etc. la articolul care vorbește despre aceste femei, poate că am putea să facem o adăugire. Ar put, am putea să spunem că statele membre ar putea să folosească aceste prevederi legislative uh, din directivă și pentru uh, uh, femeile uh, care lucrează pe cont propriu. Deocamdată, cum spuneam, în cele 27 de state membre, aceste femei sunt protejate în mod foarte diferit. Unele beneficiază de protecția socială publică, altele nu. Dar, deocamdată, toate aceste măsuri țin de competența statelor membre și noi nu putem să impunem nimic printr-o directivă. Nu putem decât să uh, consiliem, să uh, cerem statelor membre să încerce să aplice același standard în ce privește concediul de maternitate și concediul paternal uh, pentru femeile care lucrează pe cont propriu, precum pentru cele care sunt angajate. Apar apoi condiții excepționale, circumstanțe deosebite și poate că există probleme de traducere. N-am avut timp să verific față de versiunea portugheză. Ideea e că într-o perioadă precum cea pe care o traversăm acum, când multe firme se închid, când mulți oameni sunt dați afară când au loc restructurări drastice, deci oricum condiții deosebit de dificile. Se poate ca femeile care se află în concediu de maternitate să fie printre primele afectate de asemenea uh, măsuri precum uh, disponibilizările și este absolut crucial ca ele să fie protejate de asemenea uh, măsuri. Asta este obiectivul meu, ca și în momente de criză, ca și în circunstanțe deosebite, protecția acordată femeilor în concediu de maternitate să fie cât se poate de solidă. Și cred că cu toții suntem de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Eh, mulțumesc, spune președintele. Astfel s-a încheiat discuția la acest punct. Termenul de depunere pentru amendamente este 13 februarie la prânz. Acum, ultimul punct. Înainte de reuniunea coordonatorilor, este prezentarea unui studiu asupra noilor forme de risc pentru sănătatea fizică și psihosocială la locul de muncă. Avem doi oratori, domnul Moss și doamna Hotman. Au fost invitați astăzi ca să prezinte studiul. Aveți cuvântul. Ok. Thank you, Mr. Chairman. I was happy to see that when the screen came down for my presentation, it's... Mulțumesc, domnule uh, președinte. Am văzut că în momentul în care se da jos ecranul, totul s-a oprit, deci cred că este un risc ce ține de profesia dumneavoastră, domnule președinte. Uh, aș dori să vă prezint studiul nostru cu privire la noi forme de riscuri uh, privind sănătatea fizică și psihosocială la locul de muncă. Noi reprezentăm un grup de cercetători uh, neerlandezi, germani, polonezi, uh, de asemenea colegi din Spania, Portugalia, așadar am avut informații din mai multe state membre ale Uniunii Europene. Eu mă numesc Manson, colega mea este doamna Hauptmann. Am să vă fac o prezentare rapidă a raportului pentru a vă prezenta elementele um, esențiale și uh, aveți în fața dumneavoastră și un rezumat al acestui raport. Dacă aveți observații sau comentarii, am să vă rog să interveniți și să uh, ni le spuneți am identificat 12 riscuri care apar. Noi le descriem în câteva uh, paragrafe în raportul nostru și anume descriem cauzele acestora. Globalizarea este una dintre cauze. Prin globalizare noi ne uh, referim la uh, rapida mișcare și la mobilitatea uh, lucrătorilor. Apoi, demograf, uh, aspectele ce țin de, demogra uh, de demografie, populația care îmbătrânește, Gândiți-vă de asemenea la lucrătorii migranți care vin și pleacă în Uniunea Europeană uh, și umplu golurile de pe piața forței de muncă din Europa. Și aici apar unele riscuri noi. Inovațiile tehnice în raportul nostru veți putea vedea cum descriem um, creșterea um, mobilității lucrătorilor datorată inovațiilor tehnice. Acest tip de inovație are în mod foarte clar un impact asupra riscurilor uh, la locul de muncă. Granița între a lucra acasă și a lucra la o companie este din ce în ce mai uh, vagă. Apoi, o nouă percepție a riscului. Un alt aspect care uh, ține tocmai de această percepție a riscului în, la civili. Aceștia, în Uniunea Europeană, pot avea acces la din ce în ce mai multe informații pe internet uh, și toate acestea vor intra în dialogul social cu lucrătorii și, nu în ultimul rând, creșterea pericolelor naturale. Gândiți-vă la epidemii, ă, la tot felul de boli contagioase care influențează anumite sectoare și influențează și acest aspect al riscului la locul de muncă. Este, printre altele, exemplul celor care lucrează în domeniul medical. Domeniile de risc sunt patru în uh, total le puteți regăsi în uh, studiul nostru. Odată este vorba de uh, tulburări um, ale mușchilor și ale scheletului, datorate um, activități, inactivității fizice, apoi avem aspecte psihosociale, al treilea este un aspect uh, oarecum tradițional, este vorba de riscurile concrete, substanțe periculoase, noi tehnologii și aspecte de ordin fizic. Ultimul punct, ultimul domeniu se referă la grupuri țintă specifice. Am identificat o serie de grupuri țintă care ar putea fi supuse unui uh, risc specific combinat cu noile tipuri de risc. Primul aspect, uh, probleme și tulburări ce țin de musculatură și de uh, schelet. În Uniunea Europeană Industria este în continuă creștere, așadar uh, vedem uh, un fenomen de sedentarism um, care se accentuează, se lucrează mai mult cu calculatoare și așa mai departe, așadar acest lucru are un uh, impact asupra sănătății lucrătorilor. Este un risc care se combină cu alte tipuri de risc pe care le-am identificat noi. De asemenea, există o legătură strânsă cu riscul, riscuri ce țin de sănătatea publică. De multe ori nu este uh, ușor să tragem, uh, să delimităm foarte clar acest tip de riscuri de riscuri ce țin de sănătatea publică. Bineînțeles, și stilul de viață este un aspect aici. Iată, lucrătorii sunt ei sau nu sunt ei stimulați să fie mai activi din punct de vedere fizic sau uh, lucrează uh, în mod sedentar toată ziua, pentru că dacă acest lucru se întâmplă pe o perioadă mai lungă de timp, efectele vor fi foarte grave. Obezitatea este, uh, iată, practic, riscul căruia se supun acești lucrători. În acest grup am identificat noi, dar și alte rapoarte uh, de mai de mult, uh, există riscul combinat uh, prin Uh, expunerea la mai mulți factori. Stresul uh, combinat cu munca sedentară și cu alte aspecte poate duce la o serie de uh, tulburări din partea lucrătorilor respectivi. De asemenea, dacă sunt incluse și substanțele periculoase, devine din ce în ce mai greu de stabilit care este sursa reală a uh, problemelor lucrătorului respectiv. Al doilea grup de riscuri este vorba de riscuri ce țin de aspecte psihosociale. Este vorba odată, de exemplu, de uh, nesiguranța cu privire la locul de muncă, asta având în vedere uh, situația globală și criza economică, în acest context, acest tip de risc devine din ce în ce mai manifest. Chiar dacă în raport am spus că nesiguranța locului de muncă în vechile state membre uh, nu este, atât de, uh, nu este un fenomen atât de des întâlnit, iată, acum este un risc um, care este din ce în ce mai des întâlnit intensificarea activităților, mai multe sarcini uh, pe umerii mai puținor oameni uh, și, în plus, așteptări foarte mari la, loc, mari la locul de muncă. Putem spune că, din cauza crizei, probabil mai puțini lucrători trebuie să lucreze mai mult, iar acest lucru uh, se vede în ultimul timp. Apoi, un alt punct, violența și hărțuirea la locul de muncă, Aici uh, ne gândim la cei care lucrează în serviciul public, la serviciile sociale, situații în care apar aceste fenomene. Apoi, echilibrul între uh, muncă și viața personală. După cum am spus înainte, limita între sau delimitarea între uh, viața profesională și viața personală devine din ce în ce mai Uh, vagă și este dificil să se găsească un echilibru între cele două aspecte. Has been În ce privește substanțele care reprezintă un risc, nanoparticulele au fost deja, particulele, mă scuzați, au fost deja identificate, apoi, cum puteți vedea, alergii cauzate de expunerea la agenți biologici și chimici, Apoi, expunerea la uh, câmpurile electromagnetice, resursele de energie sustenabilă și așa mai departe. Bineînțeles, există și riscuri legate de epidemiile la nivel global, deci avem uneori un amestec a uh, riscurilor uh, la locul de muncă cu riscurile de uh, sănătate publică. Am descris în studiu mai multe infrastructuri care prezintă uh, un risc foarte ridicat pentru cei care uh, sunt angajați acolo. V-am menționat undele electromagnetice și câmpurile electromagnetice. Acum suntem din ce în ce mai conștienți de pericolul pe care îl reprezintă și se discută din ce în ce mai des despre acest tip de pericol, Știți că se vorbește despre impactul pe care îl pot avea asupra sănătății utilizatorilor telefoanele mobile, mai ales uh, un impact pe termen lung. De asemenea, faptul că sursele de energie uh, sunt multiple și acum descentralizate reprezintă o altă sursă potențială de risc pentru sănătatea umană. Grupurile țintă sunt mai întâi cei care, uh, mâna de lucru care îmbătrânește, apoi imigranții, lucrătorii ilegali sau care nu au decât condiții de lucru precare, cei care lucrează pe cont propriu. Din ce în ce mai des în statele membre vezi că uh, oamenii intră pe piața muncii ca lucrători independenți Și de multe ori când ești uh, dat afară, alternativa uh, este să devii uh, lucrător independent. Deci, ei reprezintă un grup țintă specific și, în sfârșit, ultima categorie, IMM-urile, care au multe alte lucruri de făcut decât să se concentreze asupra riscurilor la locul de muncă. În acest tabel vedeți cele 12 categorii de riscuri pe care noi le-am uh, studiat și am încercat să vedem dacă s-ar putea detașa niște priorități. Am avut mai degrabă o abordare cantitativă și după discuția cu experți am încercat să vedem care ar fi riscul cel mai mare, cel mai important. Așa cum puteți vedea, de exemplu, în denumirea diferitelor coloane, am încercat să vedem care este numărul de lucrători expuși, durata expunerii la un risc uh, anume Pentru că evident că nu e, același, nu e la fel atunci când ești expus timp de 8 ore sau de 25 de ore, deci în funcție de durata normei de lucru. Apoi am încercat să vedem care era efectul și probabilitatea de a, a, a avea sănătatea amenințată sau nu de riscul respectiv. Atunci când combinăm toate aceste coloane, ajungem la un clasament posibil al uh, riscurilor. Și vedeți că uh, lipsa activității fizice este pe primul loc. Cum vă spuneam, suntem din ce în ce mai sedentari, lucrăm din ce în ce mai mult așezați pe un scaun și de aceea, vedeți că uh, lipsa activității fizice se regăsește în topul clasamentului. Apoi vine combinația uh, mai multor factori de risc. Am vorbit despre obezitate sau de uh, uh afecțiunile musculare și ale scheletului. E relativ uh, nou acest uh, tip de factor de risc, deci o combinație a mai multor afecțiuni, precum cele pe care le-am menționat. Apoi, la coada clasamentului se găsește această multiplicare a surselor de energie și descentralizarea lor, pentru că numărul persoanelor uh, expuse este relativ mic. Însă, atunci când un lucrător este afectat și pe o perioadă destul de lungă de timp, e clar că impactul uh, ar fi mare și atunci uh, clasamentul s-ar putea schimba. Așa cum v-am mai spus și înainte, în această perioadă de criză, unii factori de risc vor deveni mai pregnanți și cu un impact mai mare decât uh, în trecut. Nesiguranța păstrării locului uh, de muncă este un exemplu concret în acest sens, pentru că numărul persoanelor afectate va fi mai mare și se va combina cu alți factori. În plus, acest, acest sentiment de nesiguranță va afecta mai ales pe angajații din sectorul privat și nu neapărat pe funcționari, pentru că există diferite uh, planuri sociale, dar și în uh, um, sectorul public va exista mai multă presiune pentru că uh, cantitatea, uh, sarcina de lucru se va mări. Ultimul tabel pe care aș vrea să-l comentez. În raport am, am făcut o uh, combinație între grupurile țintă și acești factori de risc. Dacă vă uitați la ultimele capitole din studiul nostru, veți vedea care a fost rezultatul obținut și am mai făcut și un tabel unde am combinat cele 12 eh, categorii de risc cu măsurile potențiale care ar putea fi luate pentru a le preveni. În rezumat, v-am vorbit despre diferitele opțiuni, diferitele politici. S-ar putea, de exemplu, aplica politici mai largi pentru a, a influența apariția acestor noi categorii de riscuri, pentru că astfel uh, industriile ar putea fi sensibilizate și s-ar putea preveni apariția unor noi riscuri. Legislația în domeniul uh, siguranței și uh, la locul muncii este deja destul de extinsă, ar fi bine dacă ea ar fi mai bine aplicată s-ar putea uh, crea stimulente uh, economice, programele de cercetare și dezvoltare ar putea să fie mai numeroase și mai bine finanțate pentru că e vorba despre riscuri noi și atunci ar trebui să avem mai mulți experți pentru a crea noi instrumente pentru a ajuta atât pe angajatori cât și pe angajați. Ar fi bine ca uh, managementul la nivelul uh, siguranței la locul de muncă să fie mai bine organizat și să țină cont tocmai de aceste noi categorii de riscuri. E greu uneori să incluzi într-un sistem care funcționează bine noi uh, riscuri, noi factori de risc. În sfârșit, vorbim despre uh, responsabilitatea uh, întreprinderilor față de acești noi factori de risc. Astfel îmi închei prezentarea. Dacă aveți observații sau întrebări, vă rog să nu ezitați să mi le adresați. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare atât de detaliată. Dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul. Domnule Kramer, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare într-adevăr foarte interesantă și este un studiu foarte interesant, însă, bineînțeles că am unele întrebări. Într-un moment în care globalizarea, globalizării este atribuită vina pentru tot felul de probleme, trebuie să ne întrebăm ce se află în spatele acestui aspect. Știm că unul dintre efectele globalizării este că avem de-a face cu mai multe externalizări și cu, mai mul- cu externalizarea lanțului de producție și una dintre probleme este că nu mai există o coordonare în acest lanț de producție. nu mai există întreaga coordonare în ceea ce privește siguranța și sănătatea de la momentul în care produsul este proiect până când este finalizat. Aș dori să aflu câte ceva despre asta. Un alt punct se referă la utilizarea în siguranță. Același lucru, acest lucru ține uh, de asemenea de lanțul de producție. Cum să utilizăm în mod sigur anumite produse? Lucrătorii, dar și consumatorii finali utilizează tot felul de produse și se pune problema siguranței acestei utilizări. Acum câteva luni am cerut comisiei unele informații cu privire la persoane care fac uh, munci atipice. Știu că în unele uh, sectoare cei care sunt noi în acel domeniu sau dacă munca este nouă, riscurile sunt mai mari. Dacă lucrezi într-un departament pentru mai puțin timp, riscul este mai mare, cel puțin așa ne indică statisticile. Cred că și acesta este un aspect care ar trebui analizat. Acestea ar fi întrebările și comentariile mele. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Am și eu o întrebare. Este o întrebare mai degrabă de ordin general. În calitate de politician, de obicei descriu evoluțiile în partea noastră a lumii, spunând că avem în ziua de astăzi o situație în care o serie de locuri de muncă au fost delocalizate, este vorba de anumite munci grele care au fost delocalizate, de exemplu. Bunicul meu, uh, bunica mea uh, a lucrat uh, toată viața ei într-o fabrică de cauciuc și era epuizată la finalul carierei ei. Dar nu se mai întâmplă atât de des acest lucru în Europa în ziua de astăzi. Avem un profil diferit de lucrători în Europa. Însă trebuie să ne gândim la modul în care lucrătorii individuali pot să-și influențeze locul de muncă. Ați verificat aceste aspecte, ați cercetat posibilitatea lucrătorilor de a influența caracteristicile mediului lor de lucru. Există oameni care nu pot face nimic. Uh, ei deciziile se iau la un nivel mult mai înalt, însă există și oameni care pot să aibă o influență. Aveți cuvântul, vă rog. Întrebarea, prima întrebare se referă la coordonarea lanțului de producție. Cred că, într-adevăr, aveți dreptate aici, sau aveți un argument aici. Este un aspect relevant. În raport ne-am ocupat de acest aspect mai explicit și mai detaliat decât am făcut-o în această prezentare. Avem exemple cu privire la modul în care în statele membre au fost îmbunătățite astfel de situații de exemplu prin uh, creșterea autonomiei lucrătorilor sau prin uh, stimularea dialogului social. S-au menționat măsuri care uh, erau menite să crească uh, importanța dialogului social în anumite sectoare cred că exemplele sunt cel mai bun mod de a vedea soluții posibile. Și astfel cred că putem ajunge la recomandări de ordin politic. Puteți vedea exemple prin, de exemplu, stimularea responsabilității sociale a companiilor. A doua întrebare pe care ați avut-o, sau dorești tu să adaugi ceva cu privire la acest subiect? voi reacționa la uh, observația lui Jan Kremers. Am descris în raport acest fenomen în situații în care avem de-a face cu mulți lucrători independenți. Așa se întâmplă, de exemplu, în sectorul construcțiilor și este una dintre manifestările fenomenului respectiv în uh, construcții. Deci pe șantier toată lumea face câte ceva. Iar uh, aici apar foarte clar problemele inclusiv în materie de comunicare. Fenomenul este însă prezent și în alte sectoare. El se explică prin faptul că întreprinderile încearcă să obțină randamentul maxim și prin crearea unui mediu corespunzător. Apoi există lucrători din est, migranți care vin să lucreze în vest. Iată alt factor de care trebuie ținut seama. În Europa de Est există încă multe eh, sectoare care pun probleme, cum ar fi industria cauciucului, unde munca este foarte grea. Eh, avem eh, muncitori din Ucraina care vin în Uniunea Europeană să lucreze în, în acest sector. Iată deci că este un domeniu complex și coordonarea între diferitele întreprinderi ridică o serie întreagă de probleme. Și această problemă se pune chiar și în cazul lucrătorilor eh, individuali. În sfârșit, o ultimă problemă se referă la influența lucrătorilor înșiși asupra propriilor lor activități. În exemplele prezentate în raportul nostru găsiți o serie întreagă de sugestii, găsiți niște anexe și Putem să regăsim aici numeroase exemple dar cele mai multe dintre exemple eh, grăitoare se găsesc în raportul, în studiul propriu-zis. Vă mulțumesc! pentru toată această expunere pe care ne-ați prezentat-o. Am uh, primit uh, cercetarea dumneavoastră și o vom putea uh, studia cu atenție. Comisia vrea să intervine. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit din Luxemburg numai ca să asist la această prezentare, ci ca să fac și unele observații. Aș vrea să felicit Comisia dumneavoastră pentru această inițiativă de a invita pe cei doi, pe cele două persoane să ne prezinte studiul. Problemele tratate în studiu ne interesează și aș vrea să vă explic ceea ce facem noi în acest eh, domeniu al eh, riscurilor care se potrivi. În primul rând, în ceea ce privește structura, eh, trebuie să dispunem de o structură operativă pentru a ne putea ocupa de studierea acestor riscuri, să avem niște grupuri de lucru care să studieze exemplele. Apoi, trebuie să vedem care sunt riscurile pentru lucrător, să evaluăm riscurile uh, create de substanțe chimice și toxice. Avem un comitet de inspectori care se ocupă de punerea în aplicare a dispozițiunilor necesare, de monitorizarea uh, a aplicării acestor acestor uh, instrucțiuni. Uh, Comitetul de la Bilbao reunește toate aceste uh, informații și uh, în serviciul meu există o serie întreagă de grupă, grupuri de lucru care se ocupă de nanotehnologii. Avem și un grup care se, se ocupă de revizuirea programelor destinate sănătății lucrătorilor. Iată deci o serie întreagă de grupuri de lucru care colaborează între ele asupra acestor probleme de ordin psihosocial. Eu nu mă ocup direct de asemenea probleme, totuși țin să subliniez că uh, aceste aspecte țin și de sănătatea mentală. Direcția Generală de Sănătate la locul de muncă se ocupă de aceste chestiuni legate de sănătatea mentală. Sunt organizate o serie întreagă de seminarii ad hoc și nu cred că avem uh, multe informații disponibile din acest punct de vedere, dar dacă adunăm toate informațiile provenind de la grupurile de lucru, vom avea o privire mai clară asupra acestor chestiuni specifice care apar în studiul ce ne-a fost prezentat. Acum uh, ne ocupăm de elaborarea unui studiu privind uh, riscurile legate de substanțele toxice, cancerigene, chimice. Acest titlul este Anchetă privind siguranța la locul de uh, muncă în condițiile riscurilor legate de telecomunicații și așa mai departe. O, comitetul acela de inspectori urmărește și un studiu care va reuși în 2009 să se ocupe de riscurile provenind și din nanotehnologii. Sub președinția suedeză va avea loc un uh, seminar privind aceste riscuri la uh, locul de muncă. Apoi o conferință ce va fi organizată în 2009 la Bruxelles sub uh, auspiciile serviciilor care se ocupă de aceste probleme, va fi vorba de stresurile la locul de muncă. În încheiere, aș spune că noi ne considerăm acest studiu ca o completare a informațiilor de care avem nevoie înainte de a lua o hotărâre în acest domeniu. Cred că vom putea să ne întâlnim și vom, va trebui să așteptăm ca aceste studii să sublinieze ideea că noi trebuie să ținem seama de uh, riscurile acestea, inclusiv de cele legate de folosirea îndelungată a computerilor înainte de a elabora o propunere. Vom uh, consulta toate părțile implicate. Uh, Mulțumesc foarte mult Comisiei. Ajungem astfel la sfârșitul acestei discuții și este o bună, un bun punct de plecare pentru următoarele noastre reuniuni pe această temă. Nu mai am niciun alt anunț de făcut, nu mai sunt puncte pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va avea loc luni, pe 2 martie 2009, de la orele 15 și este și săptămâna în care vom vizita, vom primi vizita președinției suedeze. Coordonatorii sunt rugați să rămână în sală, ă, restului